Good morning everybody. If I could bring the meeting to order again and Bună dimineața tuturor. Aș vrea să începem cu anunțurile președintelui. E vorba de numirea raportorilor și a uh, persoanelor uh, din echipa de redactare, așa cum uh, s-a stabilit la întâlnirea coordonatorilor de aseară. Începem cu numirea raportorilor în uh, Uh, principalele rapoarte legislative, propunerea pentru directivă în legătură cu infrastructura um, carburanților alternativi, PPE, propunerea privind un regulament uh, care anulează regulamentul privind normele comune privind înființarea întreprinderilor feroviare particulare, socialiștii, Propunerea pentru un regulament privind Agenția Europeană Feroviară ECR, conservatori. Propunerea pentru un regulament uh, care amendează uh, regulamentul 1370 privind trans, serviciile de transport de pasageri, PPE, propunerea de directivă care amendează regulamentul 34 din 2012 privind înființarea zonei unice feroviare europeană, privind deschiderea pieței pentru transportul de pasageri și guvernanța infrastructurii de pasageri merge la S&D. Propunerea de directivă privind interoperabilitatea sistemelor feroviare din uh, Europa merge la ALDE. Propunerea pentru directivă privind uh, siguranța feroviară la verzi. Un raport uh, non-legislativ privind decizia Consiliului care propune statelor membre să adere sau să ratifice Convenția de la Cape Town privind uh, siguranța navelor de pescuit ALDE. În ceea ce privește documentul de lucru al Comisiei privind evaluarea ex post a aplicării directive privind siguranța vehiculelor rutiere, în în ceea ce privește avizele. Comunicarea Comisiei privind Comitetul Economic și Social și planul de acțiune privind antreprenoriatul nu avem aviz. În ceea ce privește sistemele de informații privind starea mediului, nu avem raportor. În ceea ce privește Uh, industria auto din Europa nu avem acțiune, iar Vezi, vor prelua ultimul raport pe baza sistemului de rotație. Coordonatorii au recomandat să nu acționăm în ceea ce privește comunicarea Comisiei privind uh, energia regenerabilă. Iar în ceea ce privește comunicările privind uh, și de asemenea și în ceea ce privește celelalte patru uh, comunicări ce țin de transporturile feroviare, de pachetul transporturilor feroviare. Vom asista și la prezentarea celor două studii pe care le avem în ceea ce privește um, cabotajul în Europa și uh, în ceea ce privește siguranța transportului rutier în Europa. În privința comitologiei am luat notă de cele două scrisori din uh, ianuarie și februarie. La diverse s-a decis să amânăm întâlnirea din 7 uh, martie și erau două puncte pe ordinea de zi de atunci și ele vor fi mutate pe 18 și 19 martie. Deci, uh, întâlnirea Comisiei Transporturi din 7 martie se anulează și punctele de pe ordinea de zi care urmau să fie discutate atunci vor fi discutate pe 18 și 19 martie. În ceea ce privește manipularea bagajelor la sol, uh, recomandăm să uh, se discute în continuare cu statele membre. Cam asta a fost întâlnirea coordonatorilor de ieri. Am încheiat anunțurile președintelui. Sper că toată lumea este de acord cu ceea ce am spus și acum Vă mulțumesc și aș vrea să trec mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de uh, derogarea Stop the Clock în ceea ce privește schema de comercializare a emisiilor de carbon în domeniul aviației. O să-mi pun un ceai și pe urmă continuăm. Aș vrea să votăm acum. Votul este deschis pentru o verificare. Să vedem dacă funcționează sistemul electronic. A votat toată lumea. Am închis votul. <laughs> spun că sunt uh, mulțumit să văd că nu sunt prea mulți de la PP în sală. Asta e o veste bună. Toată lumea e mulțumită că de PP nu are prea multe voturi. Vom începe, deci, doamna de Vera care un amendament despre care vom discuta mai târziu, un amendament oral. Domnul Cox și-a uitat cartela, o să-l luăm în considerare. Începem. Deci votul cu amendamentul 6 al doamnei Wills. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 23, domnul Koch și domnul Gabler pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să verificăm pe cale electronică. Votul este deschis. A votat toată lumea. Domnul Koch este pentru, votul este închis și se adoptă. Articolul 2, acum, alineatul 1, amendamentele 24 și 16 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum doamna De Vera, care are un amendament oral, cred. Mulțumesc, domnule președinte, da? Nu vreți să auziți mai înainte despre ce este vorba, spune președintele? Puteți să citiți uh, amendamentul, dar există obiecții împotriva acestui amendament oral. Vreți să continuați? Bun, citiți-l și apoi vom lua notă de această obiecție. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum vă spuneam la seară, vreau să depun un amendament uh, oral despre care v-am spus, pentru că nu mi se pare acceptabil să penalizăm actorii care au respectat legislația, schimbând regulile. Și nu vedem de ce acești, acești actori ar trebui să plătească prețul. Amendamentul vizează uh, să permită companiilor care crezând în mod naiv uh, afirmațiile noastre, au uh, contractat credite internaționale și am vrea ca acești bani să poată fi folosiți în 2014 pentru a achita activitățile din 2013. Dacă nu se ajunge la niciun acord privind taxarea zborurilor extracomunitare, vrem ca aceste companii să poată utiliza creditele înainte ca ele să devină pierderi și dacă acest amendament de compromis nu uh, va fi acceptat, atunci voi retrage celelalte două amendamente pe care le-am depus. Domnul Teller își menține obiecția, da, deci nu putem supune la vot acest amendament oral, așa că cad amendamentele 25 și 15 Votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm pe cale electronică. Deci votăm aceste două amendamente împreună. A votat toată lumea? Votul este închis. Domnul Koch este pentru. Se adoptă. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Acum trecem la 30 al doamnei Lichtenberger pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. La 1, amendamentul 1, vot pe părți, prima parte întregul text fără cuvântul only. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și apoi partea a doua cu cuvântul only. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 a devenit caduc pentru că s-au adoptat 21 și 23. Acum trecem la 13 pentru împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, votul este deschis. A votat toată lumea, domnul Koch este pentru, votul este închis. Și se adoptă. Compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și vot final pe cale electronică, votul este deschis. A votat toată lumea. Domnul Koch este pentru. Votul este închis. 34 pentru, 1 împotrivă, 6 abțineri. Se adoptă proiectul de aviz. Felicitări domnului Groș. Groș. Următorul punct pe ordinea de zi, modalități de realizare obiectivului pentru 2020 de reducerea emisiilor de carbon generate de autoturismele noi. Este avizul domnului Rubial. Este aici domnul Rubial? A, doamna Rubial, mă scuzați, spune președintele. Vă dau cuvântul. Nu uitați că uh, numele meu este Gardia Zabal Rubial. Prenumele nu se vede, deci nu se știe. Nu, bun. N-are nicio, n-are nicio importanță. În fine, asta e. Asta e numele meu și Asta e situația. Da, pe de fapt de asta de aici a ieșit și confuzia, spune președintele. Da, ar fi fost mai simplu, e mai simplu de pronunțat rubial decât Gardia Zabal. În fine, deci, după cum spuneați dumneavoastră, domnule președinte, prezentăm un aviz față de propunerea de regulament în care vom defini normele de emisii de CO2 pentru a realiza această țintă care a fost fixată la 95 de grame de CO2 pe kilometru. Vrem să confirmăm această țintă, așa cum propune Comisia, este vorba de un acord prealabil care exista și pe care acum, îl, uh, uitându-ne la toate cifrele și datele pe care le avem pe masă, îl confirmăm, este un obiectiv ambițios, însă posibil, posibil de realizat aceste emisii limitate la 95 de grame CO2 pe kilometru până în 2020. Au fost prezentate 20 de amendamente la acest regulament, care pot fi împărțite în patru categorii fundamentale. Prima categorie e vorba de, obiective, de amendamente legate de obiectivele fixate pentru după 2020. Avem aici o problemă. Trebuie să includem o țintă și pentru uh, 2020 și mai târziu de 2020. Trebuie să includem această țintă, da sau nu? Evident, sunt argumente pro și, pro și contra. Și uh, în momentul de față nu avem toate informațiile necesare, nu știm cum va evalua, evalua tehnologia pe viitor. Mai mult decât atât, acum uh, modificăm normele de control uh, și de măsurare a acestor emisii de CO2, e adevărat. Însă, mi se părea totuși important să avem poate nu un obiectiv concret cifrat, ci o direcție, să trasăm deja un orizont înspre care ne îndreptăm pentru perioada de după 2020. Pentru că, de fapt, dacă nu am avea o astfel de, un astfel de obiectiv, nu-l vom include în text, e bine, știm foarte bine că o mașină nu se construiește de pe azi pe mâine, nu? E nevoie de timp. E nevoie de timp până când se introduce o nouă tehnologie, e nevoie de o anumită perioadă de timp până în momentul în care mașina respectivă a fost concepută până în momentul în care ajunge pe piață. Și dacă dacă vrem să avansăm și să ne îndreptăm în direcția în care vrem să mergem noi, și anume să reducem uh, emisiile de CO2 și pentru perioada de după 2020, nu va trebui să așteptăm până atunci ca să fixăm un, ce, un, un, un obiectiv, o țintă cifrată, ci trebuie să facem acest lucru încă de pe acum. Evident, nu trebuie să avem o cifră, ci să avem anumite linii directoare care să ne permită să ajungem la perioada aceasta de 2025 undeva între 65 și 75 de grame de CO2 pe kilometru. Cam acesta ar putea să fie obiectivul pentru perioada uh, de după 2020 până în 2025. Deci 65 până la 75 de grame. Una al doua categorie de amendamente se referă la supercredite și propunerea comisiei își dorește să introducă un fel de premii acordate sectorului uh, constructorilor de automobile, în așa fel încât să construiască, să conceapă mașini care emit mai puțin de 35 de grame CO2 pentru perioada 2020-2030. Bun, există o anumită serie de uh, măsuri în acest sens. Noi ni se pare că e o propunere foarte bine, bună și, într-adevăr, trebuie să premiem, între ghilimele, pe cei care fac eforturi, care investesc și care obțin această reducere a emisiilor de CO2 utilizând o tehnologie mai bună. Dar propunerea alternativă pe care o facem noi, referitor la supercredite, aici nu numai că încurajăm industria să uh, inoveze și să îmbunătățească tehnologia, ci în același timp includem și o, o latură de sancțiuni Aici sancțiunile nu sunt sancțiuni de dragul sancțiunilor uh, împotriva industriei, ci pentru a avea în Europa un sector competitiv, comparativ cu ceea ce se întâmplă în alte uh, regiuni ale lumii, spre exemplu Statele Unite ale Americii, pentru că acolo avem acest uh, sistem cu dublă latură, premii pe de o parte și sancțiuni pe partea cealaltă. Știm, spre exemplu, că se fixează o cifră de un minim de, un număr minim de mașini care vor emite uh, până la un anumit prag de grame de CO2 pe kilometru. Știm foarte bine că aceste lucruri pot fi cifrate și știm foarte bine cum funcționează sistemul, iar obiectivul nostru final este să avem o industrie automobilă performantă. Apoi, cea de-a treia categorie de, de, treia categorie de amendamente se referă la parametrii de măsură pe care o utilizăm, bazați pe masă sau bazați pe amprenta ecologică. Evident, aici sunt tehnici de măsurare diferite, însă cred eu că pe viitor logic ar fi să se meargă înspre utilizarea uh, unor factori, unor parametri de utilitate bazați pe amprenta ecologică, în așa fel încât cei care construiesc mașini și autovehicule să poată să hotărască dacă vor să utilizeze factorul bazat pe masă sau factorul bazat pe amprenta ecologică, în așa fel încât progresiv să există această tranziție înspre utilizarea unor parametri bazați pe amprenta ecologică. Nu uitați că există divergențe între emisiile care sunt contabilizate pe de o parte și pe de altă parte emisiile reale de CO2. Pentru că una din problemele cu care ne-am confruntat este că parte din aceste reduceri de emisii de CO2 nu sunt într-adevăr utilizate, aceste reduceri, pentru a îmbunătăți tehnologia utilizată în mașini. Dacă ne uităm, spre exemplu, la uh, documentele oficiale care însoțesc o, o mașină în momentul în care aceasta este cumpărată, știm că la final, de fapt, consumul de, știu eu, benzină sau uh, este diferit de ceea ce scrie pe manualul uh, mașinii respective, autoturismului respectiv. Deci, același lucru e valabil și pentru emisiile de CO2. Ce scrie pe hârtie nu corespunde întotdeauna cu emisiile reale. Și trebuie să, ne, să, să încercăm să avem întotdeauna ținte reale de reducere a emisiilor de CO2, să avem un sistem de control mai bun a acestor emisii, în așa fel încât să știm exact cum putem permite prin acest nou test de uh, testare, prin acest nou sistem de testare al mașinilor și de măsurare emiselor de CO2, să putem permite, deci, industriei să uh, inoveze și să avem și noi, în același timp, un control mult mai bun asupra ceea ce se întâmplă în realitate în uh, ceea ce privește emisiile de CO2. Acum n-am să intru mai în, în detalii, ci aș vrea doar să amintesc că Termenul maxim pentru a depune amendamente este fixat marțea viitoare, în așa fel încât să putem lucra pe acest aviz și, evident, Odată ce voi primi toate amendamentele, voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a ajunge la amendamente de compromis, în așa fel încât avizul nostru să fie cât mai majoritar cu putință în această comisie. Mulțumesc! Mulțumesc! Numai doi coordonatori, uh, raportori din umbră sunt prezenți. Domnul, începem cu domnul Groș, care vorbește în numele domnului Vos. În nume colegului Florenț. Da, mulțumesc. Uh, colegul Florenț va mai veni. Aș vrea să fac câteva remarci referitor la această temă. În primul rând, doresc să mulțumesc raportorilor pentru muncă, mai ales în această comisie și în perspectiva pe care o dăm uh, politicii de transport, uh, CO2-ul este un subiect foarte important. Trebuie însă să fim atenți să nu delocalizăm uh, producția și asigurăm producția în Europa dacă, în primul rând, dăm posibilitatea cercetării și tehnologiei să se dezvolte și, în al doilea rând, dacă nu stabilim criterii care să facă imposibilă producția în Europa. De aceea cred că am găsit un echilibru bun între obiectivele noastre și posibilitatea uh, evoluției tehnologice. Ehm, văd cu oarecare scepticism uh, planificarea pe termen lung și cifrele numite. Trebuie să vedem încet, încet ce este posibil um, la nivel tehnologic. Să stabilim uh, cifre um, atât de um, clare, fixe, pe termen lung, uh, nu mi se pare cea mai bună idee. Avem nevoie de mai multă flexibilitate. Și încă ceva, aceste referitor la aceste supercredite, aceste credite suplimentare așa cum le propune Comisia, um, mi se par îmbunătățite uh, de propunerea raportoarei, um, se limitează numărul de uh, autoturisme uh, produse conform acestora, mi se pare o abordare greșită cred că există și alte posibilități de a oferi stimulente de a construi astfel de mașini. Aceste credite suplimentare ar trebui, de fapt, să uh, oferă o recompensă mult mai mare pentru cei care sunt, uh, pentru producătorii care sunt mult mai implicați în uh, construcția de autovehicule cu, uh, cu emisii scăzute. Sper și, asta aveam de spus, sper că și domnul Florenț uh, va putea veni la timp să ne mai spună câte ceva. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc, mulțumesc uh, raportoarei pen, pentru munca depusă. Um, a fost o muncă foarte conștiincioasă. Cu siguranță vrem să progresăm în ceea ce privește ecologizarea acestui sector, uh, însă, după cum au spus uh, și raportarea și domnul Groș, trebuie să ne asigurăm că industria auto europeană rămâne competitivă. Este un echilibru pe care trebuie să-l găsim. În ceea ce privește obiectivele pe termen lung, bineînțeles că e util să știi cum vrei să continui, însă mie mi se pare că uh, Comisia merge destul de departe cu propunerea sa și că nu putem merge noi mai departe. Când uh, doamna raportor spune că ar vrea să meargă mai departe, uh, mie mi se pare că direcția este deja dată și am merge mult mai departe dacă ne-am gândit la noi parametri. Poate că nici nu putem încă să stabilim un obiectiv pentru 2020. Acest lucru s-a, uh, s-a arătat. Oricum, uh, evoluțiile în ultimii ani au fost uh, extraordinare. Cred că trebuie să vedem ce se va mai întâmpla. În ceea ce privește creditele suplimentare, obiect, abordarea Uh, sau ideea mi se pare bună de a uh, crea stimulente. Uh, nu se poate ca cei care doresc să cumpere o mașină mai mare să fie penalizați de la bun început. Bineînțeles, un stimulent este întotdeauna mai bun decât o sancțiune, sunt de acord. Deci trebuie să vedem cum, cum abordăm problema. În ceea ce privește parametrii, mi se pare foarte util, la fel ca și uh, transparența și faptul că trebuie să luăm în considerare emisiile reale de carbon. Trebuie să ne asigurăm că ceea ce este prevăzut corespunde realității. În ceea ce privește amendamentele, voi depune și eu câteva, dar în mare linia raportoare mi se pare foarte bună. Domnul Zeller, în numele raportor, raportoarei noastre, Ana Rosbach, în primul rând aș dori să mulțumesc raportoarei pentru munca depusă la acest raport. Raportorul din umbră de la ECR salută uh, propunerea de a elimina discrepanțele între emisiile constatate și emisiile în condiții reale. ECR uh, s-ar putea să aibă o poziție uh, să nu aibă o singură poziție referitor la, referitor la obiectivele pentru 2017-2020 și referitor la creditele uh, suplimentare pentru autovehiculele care emit mai puțin de 35 de grame pe kilometri. Raportarea din umbră nu sprijină stabilirea unor uh, ținte pentru 2025 deja, mai bine ar trebui să revizuim uh, la finalul lui 2014. Este poziția Anei Rosbach, dar noi vom fi foarte constructivi în munca noastră. Mulțumesc, domnul Taylor, în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult uh, raportoarei pentru preluarea acestui dosar. Am fost de curând la reuniunea raportorilor din uh, umbră și am auzit de la cei de la DG Climate că orice uh, diluare a prevederilor referitoare la emisiile de uh, CO2 pe, kilometri, pe kilometru ne-ar submina uh, atingerea obiectivelor. Deci când discutăm despre stabilirea unor uh, emisii uh, de CO2 pentru viitor, eu aș sugera că dacă uh, restricționăm mai mult uh, emisiile, vom reuși să ne atingem obiectivele. Dacă suntem mai stricți mai degrabă decât mai, uh, uh, mai flexibili sau mai lejeri. 80 de grame uh, pe kilometru pentru autoturisme și 118 pentru uh, autoutilitare, ni se par uh, obiective uh, care ar putea fi atinse și ar, sunt chiar atrăgătoare. Cred că trebuie să fim îndrăzneți, curajoși, ambițioși în stabilirea unor ținte până în 2025 pentru a oferi industriei uh, obiective concrete către care să se îndrepte. Uh, din partea asociațiilor de producători am auzit că cineva trebuie să financeze aceste măsuri. Eu sunt convins că asta trebuie să fie chiar, aceștia trebuie să fie chiar producătorii, pe baza principiului poluatorul plătește. Bineînțeles că uh, producătorii de, de autovehicule oferă locuri de muncă și uh, chiar creează um, autovehicule eficiente. Însă, în acest moment, uh, fac și profituri uh, foarte mari, deci nu cred că vor avea probleme uh, să respecte ținte mai ambițioase. Dacă aceste reduceri, pe de altă parte, nu sunt asigurate, planeta și toată lumea de pe ea va avea de suferit de pe urma acestor efecte ale schimbărilor climatice. Deci, Vom depune câteva amendamente pe care așteptăm cu nerăbdare să le discutăm cu raportoarea. Mulțumesc. Domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să o felicit pe Guardia, doamna Guardia Zabal pentru calitatea muncii depuse. Mă bucur, mă bucur foarte mult de faptul că s-a introdus această idee ambițioasă în ceea ce privește um, factorul de utilitate bazat pe amprentă mai degrabă decât pe masă. E o, o mișcare îndrăzneață și inteligentă pentru că ne va permite să avem uh, evoluții pozitive pe viitor. Dacă ne uităm la testele uh, la, uh, organizate de către producători, e clar că acest lucru va duce la o îmbunătățire. Două observații, domnule președinte. Mai întâi, n-am să mă refer la cele spuse deja, și anume obiectivul pentru 2025. De fapt, în realitate, e mai bine să spunem că da, ne vom vedea ce se va întâmpla în 2025. E foarte greu acum să avem o cifră deja fixată. Știu că s-a vorbit de o reducere, o reducere cu, eu știu, încă 15 grame, cu un gram mai mult, cu un gram mai puțin, rămâne de văzut, însă e complicat. Cu siguranță, ceea ce trebuie să spunem în text este că vom analiza îndeaproape ceea ce se va întâmpla și că vom discuta aceste cifre la un moment dat. Iar o ultimă observație, și aici voi depune și amendamente, e referitor la repartizarea eforturilor uh, ce trebuie făcute. Și această cheie de repartiție. Dacă ne uităm la date, noi uh, facem uh, niște calcule pentru perioada 2026, însă ar trebui să ne bazăm pe niște cifre corecte, corect, cifrele actuale, care sunt diferite uh, în funcție de categoria de autovehicule. Așa că ar fi bine să actualizăm cifrele noastre, pentru că nu are sens să utilizăm cifre depășite uh, și munca noastră ca și în cazul uh, industriei conservelor. Trebuie să fim atenți la data maximă de utilizare. Mulțumesc. Yeah, thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și doamnei raportor. Um, Cred că trebuie să ne asigurăm că putem să atenuăm cât, sau să evităm cât mai multă Uh, poluare, zgomot din partea autoturismelor. Cred că s-a făcut o muncă constructivă până acum și salutăm munca depusă, depusă și la Comisia pentru Mediu, în care s-au exclus, uh, în care s-a cerut excluderea din acest sistem a producătorilor de dimensiuni foarte, foarte mici, cu număr redus de autoturisme. Lucru important. Acum, în ceea ce privește uh, opinia exprimată de doamna raportor uh, Guardia Sabal și opinia noastră a Comisiei pentru Transportul, da, suntem cu siguranță de acord cu comentariile făcute și anume în ceea ce privește ținta aceasta pentru 2025. Nu suntem chiar convinși că această țintă cifrată e neapărat necesară, pentru că uh, noi acum încercăm să avem uh, ținte uh, pe care să le putem respecta și nu să fixăm noi ținte. Acum, în ceea ce privește parametrul de utilitate bazat pe amprenta ecologică, da, știu că acest lucru a dus la câteva îngrijorări, faptul că se trece de la un sistem bazat pe masă la un sistem bazat pe amprenta ecologică. Și uh, amendamentele în acest sens sunt foarte clare și merg într-o anumită direcție, însă știu că mai mulți colegi au avut uh, îngrijorări și au avut discuții cu reprezentanții acestui sector și din punctul meu de vedere nu am intenția să susțin orice fel de amendament care ar pune într-o situație dificilă industria automobilă din Regatul Unit. De aceea trebuie să fim realiști, să avem ținte realiste și asta am intenția să și fac. Ja, herzlichen Dank. Immer wenn ich realistische Ziele und Flexibilität. Doamna Lichtenberger, mulțumesc. Întotdeauna când aud uh, obiective realiste și flexibilitate, uh, ciulesc urechile și uh, devin mult mai atentă pentru că uh, asta de cele mai multe ori înseamnă că nu suntem pentru ceea ce s-a stabilit pe baza unor analize științifice. Practic se încearcă o diluare a ceea ce s-a decis deja de largi majorități. Și asta nu în beneficiul întregii industriei auto, ci în beneficiul unui singur segment. Și anume, un segment care dorește să continue ca și până acum și care nu dorește să se adapteze. Industria auto, nu este, în, în general, nu este cea care va, um, care va beneficia. Uh, sunt nu putem să, să, îi, să-i punem pe toți în aceeași oală, pentru că sunt unii care sunt inovatori și alții care preferă să facă pași înapoi. Și dacă, dacă nu îi mișcăm pe cei care refuză să se miște, um, nu ne vom atinge niciodată obiectivele. Și asta într-un moment în care, în Statele Unite, de exemplu, încet, încet se creează conștiința că există schimbările climatice și că se poate face ceva împotriva lor. Bineînțeles că există oameni care vor să-și um, cumpere mașini imense cu, în care să petreacă foarte mult timp în blocaje în trafic. Foarte bine. Dar să ne orientăm noi politica de transport după ei, a, ei să stabilească direcția? Eu nu înțeleg, în primul rând, faptul că uh, Uh, în, în, în, în continuu uh, sancționăm partea inovatoare a industriei auto, um, ținând, ținându-i în loc, este uh, și pe de altă parte nu îi, um, îi simulăm pe cei care nu vor să nicio schimbare. Deci, cred că trebuie să schimbăm asta. Deci, da, să avem obiective pentru 2020. Și în plus, cred că avem un, o problemă de credibilitate dacă facem întotdeauna un pas înainte și doi înapoi. Vă rog să nu mai utilizăm cuvinte atât de interpretabile ca așa și așa mai departe. Dacă devenim flexibili și în uh, dreptul penal, s-ar putea să fie dificil cu uh, aplicarea legii. Sunt de acord uh, mai ales cu Um, cu ceea, în ceea ce privește uh, valorile reale, mai ales la camioane, se vede că distanța între uh, standardele, între uh, cifrele numite și cele într-adevăr și emisiile reale este de an lumină. Este foarte sprijin această, această propunere. Mulțumesc, domnul Savam. I would like to thank, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc, doamnei raportor, pentru munca depusă și observațiile făcute de doamna Lichtenberg m-au inspirat. De câte ori au avut cuvintele, uh, fapte științifice, date științifice, mai ales combinat cu fraza dacă nu acționăm acum, copiii noștri, etc., etc., etc., n-am mai avea planetă, n-am mai avea... E bine, de fiecare dată când aud asta, am o problemă. Evident că uh, industria automobilă trebuie să evolueze și trebuie să inoveze și să se adapteze, să îmbunătățească performanțele mașinilor în general. Însă, singurul lucru pe care aș vrea să-l spun este, haideți să fim raționali, haideți să nu fim uh, pasionali, ci mai degrabă raționali. Și rațional ar fi să fixăm ceva pentru încă 2 ani și să vedem cum evoluează lucrurile. Obiective fixate pentru după 2020. E bine, nu știu dacă acestea pot fi fixate acum, în momentul de față. De aceea am să înaintez amendamente plecând de la acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc din partea Comisiei, din partea Direcției Generale pentru Climă. Domnul Hodgson. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și doamnei raportor pentru acest aviz. Aș vrea să mă refer la cele patru aspecte evocate de doamna raportor. În ceea ce privește ciclul de testare. Comisia este de acord asupra faptului că și consumatorii trebuie să aibă uh, informații mai precise, mai concrete și evident că uh, avem nevoie de informații suplimentare din partea industriei pentru aceste teste de uh, cicluri de testare. Acest lucru este prevăzut pentru 2013. Vor exista adaptări, vor exista îmbunătățiri în procedurile care vor fi utilizate și evident că vom avea date mai concrete uh, în rapoartele referitoare la aceste emisii ale acestor autoturisme. Acum, în ceea ce privește introducerea acestor premii sau încurajări către industria automobilă. Evident, acest lucru face parte din, uh, din scopul nostru. Noi uh, recunoaștem că există aici o oarecare logică și un merit pentru această, pentru această propunere și anume să propunem aceste premii pentru ca aceste scopuri să fie realizate. Noi am avut un document neoficial care a evaluat impactul diferitelor uh, posibilități, sisteme ce pot fi aplicate, tocmai pentru a vedea care ar fi impactul unei astfel de propuneri și uh, s-a ajuns la concluzia că ar trebui să avem un factor multiplicator mai scăzut decât ceea ce se prevede în uh, regimul alternativ de supercredite. Acum, în ceea ce privește parametrii de utilitate, bazat pe masă sau bazat pe amprenta ecologică, cred că ar fi bine să spunem că în momentul de față nu este foarte clar care ar fi cea mai cel mai bun parametru, deși plecând de la evaluarea de impact, există indicații care ne arată că dacă ne-am baza pe amprenta ecologică, acest lucru ar costa mai puțin și ar fi mai ușor de realizat. Evident, aici ar exista anumite provocări dacă am avea acest sistem dual în uh, concomitant. Și aici trebuie să ne bazăm pe datele raportate de către statele membre. Acum, în ceea ce privește fixarea unei ținte pentru după 2020, scara pe care uh, o vedem aici, care este de ambiție, care este propusă aici, este într-adevăr una îndrăzneață. Cu toate acestea, studiul nostru de impact arată că s-ar putea să fie mai mult sau mai puțin realizată plecând de la tehnologia actuală și evident că uh, constructorii de automobile sunt convinși că aceste ținte pot fi realizate și asta pe baza unor inovări tehnologice. Însă, pentru societate, per ansamblu, um, raportul între costul și beneficii va fi unul neutru. Președintele, mulțumesc. Dorește cineva să răspundă? Doamna raportor. Da, Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că, așa cum ați văzut, există aici diferite puncte de vedere și asta depinde de grupurile politice și în comisia noastră, într-adevăr, uh, noi trebuie să nu pierdem din vedere obiectivele pentru 2020, însă mi se pare că acesta a fost unul dintre punctele cele mai controversate și, evident, mulți colegi au intervenit pe această temă și au spus că, da, e nevoie de echilibru, trebuie să fim raționali, trebuie să găsim acel echilibru necesar între, pe de o parte, emisiile de CO2 și reducerea lor, pentru că, de fapt, asta ne dorim cu toții să le reducem și, pe de altă parte, și interesele industriei și menținerea acestei industrii în Europa. De aceea, tocmai de aceea, propun această, această țintă variabilă între 65 și 75 de grame CO2 pe kilometru pentru 2025. Uh, tocmai de aceea propun această scară și nu cifră concretă unică, pentru că nu avem în momentul de față date pentru a ști ce se va întâmpla pentru după 2020. De aceea scara este destul de largă, tocmai pentru a arăta doar care este calea pe care credem noi că ar trebui să o urmăm în așa fel încât să permitem industriei să împărtășească acest punct de vedere, pentru că ei sunt cei care vor investi, ei sunt cei care vor trebui să îmbunătățească producția, sistemul de producție a acestor mașini pentru a reduce emisiile de CO2. Acum e adevărat că nu avem deocamdată aceste date pentru 2020. Și ar fi logic, neavând aceste informații, să așteptăm. Însă întrebarea este cât să mai așteptăm? Pentru că, așa cum am spus la începutul prezentării mele, dacă până în 2018, spre exemplu, nu avem informații clare și concrete și nu avem obiective fixate pentru 2025, adică nu noi, industria, atunci nu vom avea nici posibilitatea de a îmbunătăți aceste, aceste obiective, pentru că e nevoie de un ciclu de uh, producție între 5 și 7 ani pentru a avea o nouă generație de autoturisme pe piață. Deci, aici e vorba de un obiectiv ambițios, cei drept, însă destul de extins. Și dacă Comisia și industria automobilă până, eu știu, peste un an, doi, trei, ajung la noi obiective, noi criterii, o nouă uh, metodă de a măsura CO2, atunci acest regulament va dispărea și va intra în vigoare nou regulament pe care îl va propune Comisia și noi ne vom da avizul. Însă aici ce propunem noi e ca un fel de măsură de prudență, în așa fel încât dacă, Doamne ferește, nu se ajunge la obiective noi, atunci, iată, avem deja ceva, o direcție spre care să ne îndreptăm. De aceea, drumul este deja trasat, calea este deja trasată și poate fi urmată de comisie, de industrie, de parlament. Evident, noi ne-am pus de acord asupra unor obiective. Acestea sunt clare și dacă se ajunge la ținte noi, la obiective noi, atunci ceea ce propunem noi aici pur și simplu devine caduc, nu? În fine, în orice caz, v-am spus că voi aștepta să primesc amendamentele dumneavoastră și voi face tot ceea ce îmi stă în putință pentru a avea amendamente de compromis, în așa fel încât poziția noastră să, cuprindă, să fie cât mai majoritară cu putință în cadrul acestei comisii. Mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor 26 februarie. Este o săptămână. Votul în Comisia Transporturi va avea loc pe 26 martie, iar la Comisia Mediu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 au dreptul de a rămâne în sală să elibereze locurile. Deci facem o scurtă pauză până când se golește sala. Mulțumesc!